Vă rog să vă așezați. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Reluăm ședința. Pot să vă ofer uh, acum rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin. 725 uh, uh, de voturi valide. ...691 de voturi și exprimate, valabile, Forența are 42 de voturi, 51 domnul Lamberts, domnul Pitela 200 de voturi, domnul Rebega 45 de voturi, Helga Stevens 67 de voturi, domnul Tajani 287 de voturi. Asta înseamnă că niciunul dintre candidați nu a obținut o majoritate absolută din uh, voturile valide exprimate. Asta înseamnă că vom ajunge la un al treilea tur de scrutin. Dacă nu mai sunt și alte comentarii, presupun că candidații din cel de-al doilea tur de scrutin sunt candidați și pentru cel de-al treilea tur. Așadar, avem uh, candidați uh, următor, Forenza, Lambert, uh, Stevens, Pitela, Rebecca, Tajani. Aceștia sunt candidații pentru cel de-al treilea tur de scrutin. Pot pentru al treilea tur de scrutin să își înainteze uh, candidatura și alți uh, candidați. Termenul limită pentru declararea candidaturii pentru cel de-al treilea tur sau pentru retragerea din cel de-al treilea tur de scrutin uh, va fi ora 17 în această după-amiază. Aceste uh, candidaturi uh, sau nominalizări uh, vor trebui înaintate în sala președinției și vor trebui să fie adresate mie, iar apoi înmânate secretarului general. Ședința pentru cel de-al treilea tur de scrutin va începe la ora 17 și 30 de minute. Până atunci,